Textul se va regăsi în, proto- în procesul verbal al acestei ședințe. Și cu aceasta ajungem la vot. Vom vota cu privire la raportul local, fiind cu privire la